Um, dear colleagues, ladies and gentlemen, let me say. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, avem un subiect foarte important și serios de discutat. Punctul 11 de pe ordinea de zi Membrii noștri au înaintat peste 500 de amendamente față de raport. Și raportorul este colegul nostru, domnul Tamburanu. Și cred că este unul dintre cele mai importante rapoarte din acest mandat. Pentru că noi ne dorim să avem eficiență și etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică este ceva deosebit de important în așa fel încât să avem un sistem armonizat peste tot în Uniunea Europeană. Deci regulile trebuie să fie foarte clare și e un subiect important și pentru cetățeni, foarte important. Deci acum aș dori să-l log uh, pe colegul nostru, Dario Tamburano, să lanseze aceste dezbateri foarte importante. Te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor celor prezenți, inclusiv celor care ne urmăresc în direct pe internet. Am intrat din plin în uh, procedura de negociere a propunerii de regulament privind etichetarea produselor uh, eficiente de punct de vedere energetic și doresc să mulțumesc celor 63 de colegi care au uh, um, creat sau au semnat, au sprijinit cele 700 de amendamente. Dorim să mergem mai departe de propunerea inițială, să o consolidăm și să o îmbogățim la raportul nostru deja elaborat am primit uh, multe propuneri aprofundate și președintele îl întrerupe pe vorbitor pentru că a fost o problemă de interpretare, pentru că vorbitorul vorbește extrem de rapid. Chiar dacă vorbitorul a dat textul, nu poate să citească atât de rapid, nu se poate vorbi atât de rapid. Președintele roagă pe vorbitor să vorbească puțin mai rar. Slower. Okay? Un pic mai rar, așa că haideți să o luăm de la capăt, încă de la bun început. O luați de la bun început încă o dată. Rar. Our time as well. Yeah, now. Yes, please. Buon pomeriggio a tutti presenti e a coloro che ci seguono online. Siamo finalmente nel pieno della procedura di negoziazione della proposta di regolamento sull'etichettatura energetica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 Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, stimate domnule raportor. Și acum, din partea PP-ului, are cuvântul colegul Royal. Shadow Raporteur. Yeah. Raportor din umbră. Also, äh, erstens bedanke ich mich auch für die beginnende Zusammenarbeit. Vreau să mulțumesc și eu pentru colaborarea de care am avut parte până în momentul de față. Sper să putem încheia lucrările la timp. Va fi greu, pentru mine e important ca regulamentul acesta să fie simplu. N-are niciun sens să venim cu dispoziții mult prea complicate. Sunt adeptul uh, concretului și eficientului. E important să creem un instrument pentru clienți, un instrument care să atingă obiectivul pe care îl avem, și anume eficiența energetică. Dar în același timp nu trebuie să uităm uh, uh, comercianții, să, să uităm uh, industria care nu trebuie să fie împovărată. În acest sens trebuie să punem în discuție mai multe puncte. În primul și în primul rând, reclasificarea. Ar fi păcat ca dispozițiile în acest sens să fie prea complicate. Trebuie uh, uh ca toate aceste noi reglementări să poată fi puse în aplicare cât mai curând cu putință. Haideți să vă dau un exemplu. Avem etichete noi uh, anul trecut, uh, impuse anul trecut pentru uh, instalațiile de încălzire um, acestea trebuie să nu fie uitate, nu trebuie să le schimbăm rapid. După aceea trebuie să stabilim când anume vor fi integrate toate produsele în grupele A, până la D. Uh, putem să stabilim de asemenea un termen oare pentru uh, schimbările acestea. Avem nevoie de o perioadă de tranziție. Eu mă gândesc la o perioadă de tranziție de 5 ani, spre exemplu. După aceea, baza de date e o altă, un alt subiect sensibil. Am senzația că până în momentul de față nimeni nu ne-a dovedit uh, necesitatea acestei baze de date. Bine, ea sună bine în teorie, dar costă, uh, înseamnă povară, povară pentru comisia care trebuie să o gestioneze, dar mă întreb până la urmă care e sensul acestei baze de date. Un raport de evaluare pentru un produs are până la urmă dis, uh, dimensiunea unui clasor. Și există companii care au peste 25 de produse și fiecare în parte trebuie să fie introdus în această bază de date. Deci asta e o mare povară până și pentru marile companii. Și nu s-a dovedit uh, necesitatea acestei baze de date. Uh, S-a spus deja că astfel de baze de date există deja în SUA, Australia, Noua Zeelandă și China, dar dacă ne uităm la ce se întâmplă în aceste state, nu putem să nu uităm faptul că, până la urmă, sistemul lor este mult mai puțin complicat de la, decât la noi. La noi sunt multe autorități care sunt implicate, mai avem și multe limbi care trebuie să fie luate în considerare. Deci haideți să ne gândim dacă n-am putea totuși renunța la această bază de date. Nimeni nu contestă eficiența clasificării pe care am avut-o până în momentul de față. Da, e dreptul, lucrurile pot fi îmbunătățite, dar haideți să nu sporim exagerat de mult uh, birocrația. Mulțumim. Urmează doamna Curtin Darling în numele socialiștilor și democraților. Doamna o înlocuiește pe doamna Werner. Taking... Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în numele Martinei, care din păcate nu poate fi de față în această după amiază și a cerut scuze. Uh, Vrem să mulțumim raportorului pentru efortul depus în acest dosar. E clar că e vorba de un subiect uh, foarte complicat. E vorba de peste 15 grupuri de produse diferite și dificultatea este, de fapt, în găsirea acelui echilibru necesar. Uh, în ceea ce privește amendamentele concret, articolul 7, în ceea ce privește acel uh, reorganizare a etichetelor, este o bună propunere și a fost primit o grămadă de amendamente. Din punctul nostru de vedere a socialiștilor și democraților, este evident evident că trebuie să facem o diferență între sistemul actual și viitorul sistem reorganizat. Iar noul sistem se va aplica tuturor uh, mărcilor de pe piață, um, vom avea o clasificare de la A până la G, însă ideea este să eliminăm toate acele plusuri care apar pentru fiecare uh, literă în parte și trebuie să găsim niște termene limită pentru a putea implementa concret această nouă reorganizare a etichetelor și dacă nu fixăm un astfel de, o astfel de term, un termen limită, atunci anumite produse vor menține acele plusuri pentru următorii 10 ani și orice reorganizare în cadrul fiecărui, uh, fiecarei categorii trebuie să fie făcută în mod foarte eficient și să ne asigurăm că acele clase care rămân deschise nu vor fi prea aglomerate. Trebuie să avem o adevărată plusvaloare pentru fiecare din produsele care sunt vândute și să știm exact care sunt cele două categorii de vârf cele mai performante. Deci noi trebuie să ne asigurăm că vom avea stabilitate garantată și că prin acest nou sistem de etichetare acesta va fi suficient de stabil și că va rezista în timp. Aproape toate grupurile politice sunt de părere că ar trebui să avem uh, cele două prime grupuri uh, energetice performante uh, goale și uh, Eventual am putea să ne gândim și la o altă abordare, dacă am putea lăsa doar o singură categorie uh, uh, goală pentru a evita orice fel de confuzie. Eventual vom găsi un, uh, un, uh, un compromis cu raportorul și cu raportoarea din umbră. Același lucru se, uh, se aplică și la durata în timp în care um, schimbarea unui produs, înlocuirea acesta poate fi realizată. Știm că au existat câteva probleme. Apoi, în ceea ce privește actele delegate și de implementare, amendamentele demonstrează că o mare majoritate își dorește acte delegate. Socialiștii și democrații susțin această opțiune iar amendamentele indică că există o majoritate a rândul partidelor politice care uh, susțin propunerea comisiei, iar la întâlnirile lor, raportorii din umbră vor trebui să examineze toate aceste elemente în detaliu. Iată, acestea au fost primele chestiuni pe care vreau să le evoc deocamdată și sunt sigură că raportorii și raportorii din umbră vor găsi un compromis foarte bun care să poată fi susținut de marea majoritate a diferitelor grupuri politice, tocmai pentru a avea o poziție a Parlamentului foarte puternică în următoarele negocieri cu Consiliul, care cu siguranță vor fi fi negocieri foarte dure. Și cu siguranță vom ajunge la un compromis uh, datorită angajamentului fiecăruia dintre noi și încă o dată uh, doamna uh, raportor din umbră își cere scuze pentru absența de, din această după amiază. Mulțumesc până domnul președinte. În numele ALDE, Filip de Becker. În numele ALDE, dar văd că nu este, așa că îl înlocuiește colegul său, Frederic Adele. Da, ști, să știți că noi uh, ne înlocuim unii pe alții, dar tot de la ALDE suntem, așa că nu e nicio problemă. Și eu vreau să mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Eu cred că discuțiile pe care le aveți în momentul de față, în mod foarte constructiv, sunt mereu un lucru bun și ne-au demonstrat întotdeauna și ieri și alaltă ieri în discuțiile noastre că sunteți în măsură să găsiți uh, și poziții de compromis. Noi ca și liberali și am spus de acest, acest lucru și în intervențiile mele din trecut, uh, am spus în mod clar, deci, că trebuie să avem un sistem de etichetare care va clarifica lucrurile din punct de vedere al consumatorului. Acesta să fie mai bine informat, să ia decizii în cunoștință de cauză, mai mult decât în trecut. Și deci, uh, eficiența aceasta energetică, asta și înseamnă. Trebuie să știm din, să citim din etichetă care este nivelul de eficiență energetică al produsului respectiv. Și deci trebuie să menționeze eticheta acest lucru. Adică, eticheta trebuie să furnizeze această informație. În al doilea rând, trebuie să avem o perioadă de tranziție uh, care să ușureze lucrurile atât pentru producător cât și pentru furnizor și pentru consumator, ceea ce înseamnă că uh, va, vom uh, reorganiza clasele energetice acolo unde este necesar. Și vom fixa și date termene limită pentru intrarea în vigoare a noului sistem dar în același timp trebuie să ne asigurăm că venim și cu o perioadă suficientă pentru ca retailerii să fie în măsură să se adapteze și să respecte aceste noi cerințe de eficiență energetică ale produselor. Și trebuie să ne asigurăm că și comisia vine cu informația corectă în atenția acestora. Un alt punct la care doream să mă refer Evident, trebuie să ne asigurăm că există și încredere în sistem, ceea ce înseamnă că autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să-și facă munca. Uh, știți că există astfel de autorități în statele membre, însă acestea nu au personal suficient. Așa că dacă vrem să ne ușurăm viața de zi cu zi, e bine, ar trebui să punem la dispoziție fondurile necesare. E nevoie de o gestiune centralizată la nivel uh, european Uh, e nevoie de cele mai bune soluții, deci uh, înaintez o astfel de propunere spunând în felul următor, că informația trebuie să fie în slujba consumatorilor și deci toate aceste baze de date la nivel local pot fi integrate în așa fel încât să găsim o soluție, să venim cu o soluție optimă pentru toată lumea. Pentru Comisia Europeană, pentru consumatori, pentru producători, având în vedere și costurile de menținere ale acestor baze de date foarte diferite. Poate că astfel am putea face economii de scară și ar fi o soluție. Și pentru a trage o concluzie la nivel mai general, eu cred că trebuie să menținem filozofia cadrului de reglementare, să fie semnale clare transmise pe piață, uh, consumatorul să poată lua o decizie în cunoștință de cauză și producătorii să știe exact dacă um, îndeplinesc toate criteriile uh, și să asigurăm de asemenea și o perioadă de tranziție cât mai lină cu putință. Iată, acestea erau prioritățile pentru grupul nostru politic. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Silichiotis din partea GUE, coordonator și raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului pentru munca excelentă pe care a depus-o, pentru amendamentele de compromis și pentru încercările sale repetate Uh, împreună cu raportorii din umbră de a avea o conlucrare fructuoasă cu celelalte grupuri politice. Și rezultatul este unul bun. Amendamentele GUE au drept scop să contribuie la modificarea acestui sistem de etichetare pentru a îmbunătăți eficiența energetică și să avem o protecție sporită a consumatorilor. În mod mai specific, noi sprijinim înlăturarea acelor uh, categorii și simboluri care de fapt induc în eroare. Și un astfel de nou sistem cu clase energetice care merg de la A până la G vor fi, va fi un sistem foarte clar și consumatorul va ști exact în ce categorie se înscrie produsul pe care dorește să-l cumpere. Și asta ne va permite să știm exact care sunt și produsele care uh, ne permit să economisim energie. Deci dorința aceasta de reclasificare a produselor, de reorganizare a întregului sistem, este, după părerea noastră, o bună contribuție la promovarea inovației și la sporirea eficienței energetice peste tot în Uniunea Europeană. Există o responsabilitate la nivel de companii, de producători, și aceștia vor fi încurajați să uh, inoveze pentru a avea produse care se înscriu în categoria A. Acum, în ceea ce privește această reorganizare, noi suntem de părere că ar trebui să începem imediat, mai ales pentru anumite categorii de produse, mai ales acolo unde avem în momentul de față categorii A și B. Este foarte important pentru GUE ca propunerea pentru o nouă bază de date uh, digitală pentru toate aceste produse să uh, existe în așa fel încât toți consumatorii să aibă acces la această bază de date. Și deci trebuie să furnizăm toată informația necesară consumatorilor uh, toată informația care în mod normal trebuie să existe deja și să figureze clar și pe etichetă. Ne dorim transparență și, de asemenea, trebuie și informații în ceea ce privește uh, recursul sau căile de atac pe care le are la dispoziție consumatorul în caz de fraudă. Aici nu trebuie doar să încurajăm marile companii. Mulțumesc! Uh, uh, thank you very much, colleague, for... Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru aceste observații. Și acum are cuvântul doamna Boma, Fe. Grazie Presidente, io sono molto d'accordo con lei, questa è una relazione quadro. Mulțumesc domnule președinte, sunt foarte de acord cu acest raport cadru foarte important uh, la care s-au depus de altfel 700 de amendamente, așa cum spunea colegul Tamborano, care îi mulțumesc pentru tot ce a făcut până acum și tot ceea ce va face în continuare. Um, <clears throat> Aceste numeroase amendamente arată cât interes are Parlamentul pentru această propunere importantă și conștientizarea faptului că regulamentul va avea un impact asupra mm, industriei și asupra pieței în general. De la această propunere, obiectivul acestui propuneri este să se obțină mai multă eficiență energetică conform uh, angajamentelor internaționale ale Uniunii Europene prin etichetare și, așa cum au spus și alți colegi, poate permite consumatorilor să aleagă produse mai eficiente, bine informați fiind, dar poate să ducă și spre mai multă inovare, uh, spre crearea unor uh, proiecte din ce în ce mai eficiente din punct de vedere energetice, dar însă fără a crea poveri birocratice și costuri suplimentare. De asemenea, pentru a relansa competitivitatea sistemului nostru, nu avem altceva de ales decât să uh, insistăm uh, pe calitatea proiectelor care respectă eficiența energetică. Sunt multe aspecte interesante în această propunere, baza de date și alte subiecte care, merg, care au obiectivul unei transparențe spărite pentru consumatori. Eu aș dori să abordez două aspecte uh, pe care le consider foarte importante. Unul dintre subiectele cele mai sensibile, sau chiar subiectul cel mai sensibil, care trebuie abordat cu multă atenție, este cu siguranță uh, rescaling-ul. Așa cum am spus și la Envy, unde sunt raportor din umbră pentru grupul meu, Revizia periodică a etichetelor trebuie să fie un proces inteligent și trebuie să aibă în primul rând obiectivul de a menține scara claselor uh, de energie a produselor ușor de înțeles pentru consumatori, dar în același timp trebuie să respecte și realitatea proiectelor prezente din când în când pe piață. Deci, uh, să existe diferențiere clară pentru um, <clears throat> eficiență mai ridicată. Trebuie să ține cont, bineînțeles, de specificitatea și gradul de nivel inovare tehnologică atins pentru fiecare tip de produse. Pentru că dacă nu în aceeași clasă pot să regăsească produse cu performanțe energetice foarte diferite dacă nu utilitatea etichetei este redusă. Deci e nevoie mm, de mai multă transparență pe piață pentru consumatori. Acesta este unul dintre principalele noastre obiective. În al doilea rând, mai general, cred că în acest text trebuie să facem mai multe pentru că el să fie coerent cu acțiunea noastră um, în general în domeniul mediului și luptei împotriva schimbărilor climatice și în domeniul energiei. Să nu uităm că vorbim de mult de, de economia circulară și cred că această propunere trebuie introduse informații suplimentare, cel puțin în legătură cu eficiența resurselor, cum ar fi reparabilitatea, uh, durabilitatea um, și eficiența produselor. Mulțumesc! mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu... Dau cuvântul doamnei Mary Donnelly director la DG Energie, va prezenta observațiile Comisiei Europene. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru ocazia pe care ne oferiți să spunem câteva cuvinte azi aici. Am ascultat cu mult interes observațiile raportorului și raportorilor din umbră. Ne bucurăm de eforturile mari făcute de raportor pentru a promova acest dosar. Avem un obiectiv comun. Obiectivul nostru al acestui act legislativ este să avem un impact. Și impactul a fost identificat de domnul Royle. El este să avem mai multă eficiență energetică, să facem economie de energie și indirect să, să Um, permitem consumatorilor să economisească bani până la urmă. Mecanismul propus de acest act legislativ este să oferim consumatorilor informații pe baza cărora să poată apoi să aleagă. Deci au posibilitatea astfel să aleagă singuri atunci când cumpără un produs pe baza informațiilor pe care le furnizăm. Deci consumatorii rămân actor central pe piață și în acest context considerăm că este important să minimizăm confuziile în uh, mintea consumatorilor și, așa cum a spus doamna Darling și domnul Skeliotis, e nevoie de rescaling, de reetichetare rapid, ca să nu prelungim Uh, existența pe piață unei multitudini de etichete care nu duc decât la confuzie. Și clasele suplimentare vor apărea apoi. Sunt convinsă că vom putea ajunge la un uh, compromis uh, satisfăcător în discuții. În legătură cu baza de date, trebuie să spun foarte clar logica noastră când am propus această bază de date ne-a fost dictată de abordarea pentru o mai bună reglementare. Am examinat costurile și poverile administrative din statele membre în, pro în procesul de monitorizare și supraveghere în acest domeniu, dar și altele care recent au, au fost menționate la știri chiar și ne-am gândit la avantajele noilor tehnologii pentru a reduce povara administrativă în statele membre în ceea ce privește verificarea respectării legislației, dar și, pe de altă parte, posibilitatea de a pune la dispoziția consumatorilor informațiile care există. Și sugestia domnului Federli că companiile să aibă o pagină standard este foarte interesantă. Dacă este una pragmatică, atunci o putem examina cu atenție. Oricum, ideea este să existe um, un uh, loc unic pentru consumatori uh, în lumea virtuală a internetului. Am estimat costul anual și pentru dimensiunile pieței europene cred că costurile ar fi rezonabile. În ceea ce privește limbile în care sunt redactate documentele, din nou cred că tehnologia ne va ajuta. Există sisteme de traducere automată care va permite consumatorilor să aibă acces la informații indiferent uh, ce limbă preferă să folosească. Dosarul um, progresează foarte bine. Mulțumesc raportorilor celorlalți membri și cred că se vor găsi soluții practice foarte rezonabile în uh, amendamentele de compromis și astfel se va putea promova textul și se va putea finaliza dosarul cât de curând, pentru că consumatorii europeni așteaptă asta de la instituția de la Bruxelles. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă director! And our rapporteur, colleague Tamburano, we would like... Domnule raportor Tamburano, vă dau din nou cuvântul dacă aveți câteva observații în încheiere. Mulțumesc tuturor colegilor și comisiei pentru observații. Foarte pe scurt, uh, voi aborda doar câteva aspecte foarte importante pentru noi. Mă voi referi la autoritățile de supraveghere a pieței. E adevărat că resursele la dispoziția lor nu sunt echivalente în toate statele membre. În unele state au mai multe resurse, altele foarte puține. Și cred că cea mai bună cale de a ameliora procesul de supraveghere a pieței este schimbul de informații. Trebuie să evităm uh, situația în care o autoritate de supraveghere a pieței să nu știe ce face cealaltă. Astfel se va putea ameliora eficacitatea totală a supravegherii pieței în toate cele 28 de state membre. În ceea ce privește baza de date, aș spune că această comisie se ocupe de industrie și de energie. Pentru a relansa industria europeană e nevoie de competitivitate și nu putem rămâne în urmă față de alte realități din lume, cum ar fi Australia, Statele Unite sau China, unde există deja o bază de date a produselor. Noi suntem o uh, entitate mare la nivel mondial și nu putem rămâne în urmă. Pe de altă parte, baza de date Uh, pune problema multilingvismului, uh, care este problema continentului european, uh, a face un document să treacă de pe hârtie la mediul digital este, cred, o modalitate de a permite um, să se facă disponibil acest conținut. Trecerea de la hârtie la informatică va face să scadă cheltuielile. Un prim rescaling și um, prima variantă a bazei de date poate să reprezinte o cheltuială, dar apoi în timp um, această investiție inițială poate să fie compensată de fluidizarea procesului. Și colegei Bonafe, așa cum a spus colega Bonafe, digitalizarea este una dintre căile prin care putem să mergem spre economia circulară, prin dematerializarea informațiilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră la acest raport, la amendamente, la amendamentele de compromis. Doresc să vă informez că votul la ITRE este prevăzut pentru data de 24 mai, deci cam peste 6 săptămâni și uh, data votului în plenară va fi confirmată în viitor. Și astfel am încheiat punctul 11. Subliniez faptul că suntem în avans față de program, dar e normal pentru că unii colegi nu au putut au avut dificultăți în a se întoarce de la Bruxelles. Unii au trebuit să plece dimineața deci, chiar și la vot dimineața au fost prezenți mai puțin de 67 de deputați. De multe ori se întâmplă că sunt prea mulți. De data aceasta am avut mai puțin de 67. De aceea și avansăm mai rapid pe ordinea de zi. și poate un lucru bun și pentru alți colegi, pentru că unii dintre noi trebuie să plecăm la ora 17, 17.30, pentru că trebuie să ajungem la aeroport cu cel puțin o oră jumate, dacă nu două, înainte de ora zborului. Este foarte important să ne grăbim puțin. Acum, um, <clears throat> Punctul 12. Raportul inițial se bazează pe comunicarea Comisiei uh, un nou acord pentru consumatorii de energie. Va Amintesc tuturor că proiectul de raport a fost prezentat pe 22 februarie și vă informez pe toți că s-au depus 448 de amendamente. Raportor este doamna Teresa Griffin. Eu sunt foarte liniștit pentru că doamna Curtin Darling este alături de noi. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Locuiesc pe mai mulți colegi în această dupămasă din cauza problemelor de circulație deci, um, colega mea nu a putut fi prezentă, își cere scuze și voi citi acum uh, ce avea de spus. Acest raport este foarte important pentru grupul nostru al socialiștilor și democraților și pentru consumatorii europeni. Are obiectivul de a sublinia faptul că cetățeanul trebuie să fie în centrul tranziției energetice. Considerăm că Uniunea Energiei trebuie să se bazeze pe interesele cetățenilor și ca principiu general tranziția energetică trebuie să ducă spre un sistem energetic mai centralizat și mai democratic în interesul întregii societăți. Considerăm că avem multe de făcut pentru a ajunge la o piață a energiei în, în detai care cu adevărat se avantajeze pe consumatori. E nevoie de transparență în facturi. E nevoie uh, de, să se poată uh, compara ușor uh, contractele de către consumator. Trebuie să depășim uh, tarifele învechite sau uh, uh, piedice care se confruntă cei care nu au acces la internet. Trebuie uh, companiile să ofere uh, cetățenilor cele mai bune oferte și prețuri competitive. Trebuie să interzicem practicile comerciale uh, incorrecte. Avem din ce în ce mai multe uh, plângeri în legătură cu mm, tehnici de market, marketing agresive din anumite state membre. În tranzenția de pe piața energiei, consumatorii trebuie uh, să fie cei care conduc schimbarea spre uh, eliminarea barierelor, uh, spre eficiența energetică echilibrul între cerere și ofertă trebuie să ne asigure și că tehnologiile inteligente nu vor lăsa consumatorii cei mai vulnerabili în urmă. În fine, când vine vorba de lupta împotriva sărăciei energetice, foarte importantă pentru Teresa, considerăm că pe lângă politicile sociale este important și în politicile de securitate energetică de, uh, să ne concentrăm pe Uh, cetățenii cei mai vulnerabili. E nevoie de un plan de acțiune pentru uh, sărăcia energetică cu obiective uh, de atins în cazul cetățenilor care se confruntă cu sărăcia energetică. S-au depus 448 de amendamente. Le discutăm în momentul de față cu raportorii din umbră pentru a ajunge la amendamente de compromis. Teresa, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperare și Teresa și echipa ei vor ține cont de toate observațiile care vor fi făcute azi și grupul nostru dorește să coopereze cu toți colegii pentru a finaliza compromisurile și pentru a avea un raport cât mai bun al Parlamentului European pentru a reacționa la propunerile Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați citit declarația doamnei raportor. Acum, în numele PP, raportor din umbră, domnul Sean Kelly, dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei Curtin Darling, pentru că a prezentat uh, poziția doamnei Griffin. Doresc să mulțumesc Terezei Griffin pentru tot ceea ce a făcut uh, în acest dosar, pentru uh, dorința sa de a coopera cu noi și de a ajunge la compromisuri bune. Cred că suntem aproape de o poziție acceptabilă în legătură cu multe compromisuri. Și cred că toți raportorii din umbră sunt de acord că principalul obiectiv este ca consumatorii să beneficieze de prețuri mai mici. Suntem însă în, între grupuri există păreri diferite în legătură cu modul în care se poate obține acest obiectiv. Și asta a dus la multe discuții care au dus la amendamente de compromis care trebuie să fie acceptabile tuturor. Pentru mine e foarte important ca un nou acord pentru consumatori să fie oferit printr-o piață energie funcțională și prin sisteme de energie funcționale cu piețe competitive, cu transparență, Astfel, consumatorii, dacă sunt mai informați, vor putea alege uh, contracte mai ieftine consumatorii europeni doresc acum să investească în instalații mici, de scară micro, pentru a-și produce propria energie um, cu uh, costuri scăzute. Pentru mine aceasta este o evoluție importantă. Vor scădea emisiile, vor crește, vor crește producția de uh, energie regenerabile și vom atinge obiectivele. În regiunea mea, cetățenii sunt implicați uh, din ce în ce mai mult în producția de energie regenerabile și cred că creșterea producției de energie regenerabilă va avea un efect pozitiv asupra întregii comunități. De exemplu, turbinele eoliene vor fi folosite mai mult chiar dacă acum uh, sunt prost văzute în țara mea. Importantă uh, este stabilitatea rețelei în măsura în care uh, vom avea un uh, sistem uh, cu uh, o generare a, a energiei din ce în ce mai larg distribuită, e nevoie de soluții inovante pentru a oferi flexibilitate în rețea. Acesta va fi un element cheie în raportul Langen privind designul pieței. Implicarea consumatorului pentru a acționa, pentru a găsi cel mai uh, bun contract de energie existent este crucială. Transparența și comparabilitatea sunt importante Astfel, consumatorul va putea fi act, un actor activ pentru a căuta uh, cel mai bun uh, contract, uh, să poată compara prețurile și să pună uh, presiune asupra companiilor să fie inovante și competitive. Deci toată lumea are de câștigat. La nivel de stat membru, e nevoie de platforme pentru a informa pe cetățeni legătură cu taxele Uh, și tot ceea ce se adaugă la tarifele la energie. E nevoie de întreprinde de, de um, instrumente de comparare a prețurilor care vor permite consumatorilor să caute ușor oferta care îi se potrivește cel mai bine. Nu mai am timp, așa că mă opresc aici, domnule președinte. Dar aveți timp nelimitat să vorbiți. Nu v-am oprit, spune domnul președinte. Nu m-a oprit uh, niciun coleg. Dar sper să nu vorbiți fiecare câte 10 minute. Uh, domnul Kelly, toleranța dumneavoastră este admirabilă, nu voi uh, exagera. Sper că ne vom asigura că prețurile în detai vor reflecta mai bine prețurile în gro. Dacă fluctuează uh, prețurile în gro, este important să fluctueze și prețurile în detai, cererea și, în funcție de cerere și ofertă. Uh, tehnologiile informatice vor avea un rol important în acest proces de comunicare cu consumatorii și deci trebuie să sprijinim dezvoltarea acestor tehnologii. În concluzie, cred că avem acum în UE oportunitatea să evoluăm spre o piață competitivă și funcțională și transparentă, să scadă prețurile la, la energie, să reducă eh, costurile pentru familii să se cheltuiască mai puțin pentru energie, oferind astfel consumatorilor mai multă putere de cumpărare și întreprinderilor posibilitatea de a se dezvolta și de a crea noi locuri de muncă. Doresc să mulțumesc încă o dată doamnei raportor și raportorul din umbră pentru cooperare și uh, Sper că vom finaliza uh, acest raport în următoarele săptămâni, pentru că va fi important uh, pentru cei care contează cei mai mult pentru noi, cetățenii, consumatorii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportor din umbre din partea ALDE este doamna Angelica Mlinar. Dar, din câte am înțeles, domnul De Bacăr este pregătit pentru orice, chiar dacă se ascunde pe... Uh, uh, poate să locuiască chiar și pe Angelica. Da, într-adevăr, vorbesc în numele Angelicei, care dorește să mulțumesc raportor, domnul raportor și raportor din umbră pentru buna cooperare. Consideră că procesul de negocieri avansează foarte bine spre un raport echilibrat și deci să sublinieze faptul că consumatorii trebuie să fie un element central în tranziția energetică. Un element pe care l-a propus Angelica și grupul nostru este sublinierea um, rolului consumatorului. Um, el, trebuie, el trebuie mai bine informat uh, um, pentru a-i se oferi posibilitatea de a alege. Trebuie să oferim consumatorilor posibilitatea de a fi participanți activi la piață, investitori, producători, actori interesanți, pentru că Ehm, cooperativele și programele de participare financiară pot să contribuie la tranziția energetică. Dar nu trebuie să uităm și faptul că avem un, un sistem energetic mare care trebuie să funcționeze. De, în al doilea rând, colega consideră că pentru a crea o piață a energiei mai descentralizată trebuie să fie implicați mai mult actorii locali și regionali, orașele, comunitățile și autoritățile locale, care sunt uh, cei mai apropiați de cetățeni. Acolo începe inovarea și sprijinul comisiei uh, de uh, ideea comisiei de a uh, coopera uh, cu uh, organizația primarilor orașelor inteligente este foarte bună în acest sens. Trebuie să implice tehnologiile inteligente pentru a implica activ pe consumatori care să-și poată reduce uh, costurile de consum, de exemplu, printr-un sistem integrat de reacție um, la cerere. Trebuie să avem acces la date în, în timp real și să se folosească din ce în ce mai mult uh, aparatele electronice, inclusiv controlele inteligente. Doar 16 state membre și-au luat angajamentul de a folosi pe scară largă contoarele inteligente. Multe state încă fac analiza cost-beneficii, chiar dacă beneficiile sunt clare. Ce mai așteptăm? În plus, Acestea vor permite uh, aparatelor inteligente să joace un rol mai uh, mare în interoperabilitatea rețelei cu avantaje pentru cetățeni. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. Are cuvântul acum domnul Iavor de la Versi. Thank you, Chair, and uh, Mr. Maragall. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Maragal, care este raportor din umbră, uh, din păcate, trebuie să-și ceară scuze de la dumneavoastră pentru că, iată, nu ni s-a putut alătura astăzi. Și m-a rugat să spun câteva cuvinte în numele său. Mai întâi de toate, vreau să-i mulțumesc doamnei Griffin pentru buna colaborare. Sperăm că discuțiile vor genera până la urmă un document echilibrat și acceptabil. Comisia consideră că cetățenii sau susține că cetățenii trebuie să se afle în centrul uh, Uniunii pentru Energie. În momentul de față, piețele energetice uh, piețele energiei trec de la structuri uh, centralizate la structuri decentralizate și ponderea energiilor regenerabile devine din ce în ce mai mare. Însă suntem de părere că există în continuare o serie de obstacole în calea celor care vor să se integreze pe această uh, piață descentralizată. Uh, există diferite scheme de autorizare, există diferite scheme tarifare, există uh, Uh, în continuare o serie de uh, elemente mult prea greu de depășit. Uh, și tocmai de aceea trebuie să acționăm cât mai rapid cu putință, pentru că această uniune energetică să fie realitate. Grupul nostru consideră că cetățenii ar trebui să se afle în centrul legislației uh, viitoare a Uniunii Europene în domeniul energiei și că legiuitorii trebuie să țină cont în primul și în primul rând de efectul pe care deciziile lor îl au asupra cetățenilor. Cetățenii trebuie să devină mult mai activi pe piață și pot să facă prin pe baza unor informații mult mai detaliate care le vor fi și trebuie să le fie uh, puse la dispoziție. În al doilea rând, avem nevoie de un act uh, legislativ care, într-adevăr, să-i transforme pe cetățenii în actori în acest uh, domeniu. Uh, un, un act legislativ care să le permită cetățenilor să obțină servicii la prețuri uh, rezonabile și, uh, de asemenea, uh, avem nevoie de o piață în care consumatorul are dreptul să aleagă distribuitorul pe care îl folosește. Da, de asemenea, trebuie să fie sprijinite uh, energiile regenerabile, dar toate aceste deziderate pot fi atinse doar dacă cetățenii sunt puși în centrul atenției noastre. Mulțumim! Doamna Calas este este raportor din umbră la INCO și vă da cuvântul acum. În primul lugar, quiero agradecer... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca depusă în ceea ce privește prezentarea făcută inițial. Din punctul nostru de vedere, există două elemente centrale. Mai întâi, dorința de a ne concentra doar pe consumatorii casnici de energie în acest raport. Evident, ei sunt cei care au nevoie de uh, sprijinul nostru. Și, în al doilea rând, dorința reală de a democratiza sistemul energetic cu o participare uh, ușurată a consumatorilor și a producătorilor la piață. În acest ultim aspect, nouă ne pare rău faptul că raportul a dat un pas înapoi din cauza Uh, părții de dreapta și chiar lui politic. Eu cred că este foarte important acest lucru. Aici trebuie să mergem și mai departe. Când vorbim despre tranziție energetică, nu vorbim doar despre uh, mai multe panouri solare. Evident că acestea sunt importante, dar în același timp tranziția energetică trebuie să reprezinte un nou model. Un model care să permită un oarecare control social, în așa fel încât să putem promova energiile regenerabile. Putem discuta mult despre despre sărăcie energetică în această comisie parlamentară și în alte foruri, dar dacă uh, nu ținem seama de toate aceste elemente, atunci nu va servi la nimic discuția noastră. Doar prin integrarea acestei participări private în finanțarea unor noi modele de uh, energetice, așa cum s-a cerut în anumite amendamente, uh, uh se va putea uh, realiza și dacă deschidem această, uh, deschidem această ușă către finanțare privată. Noi, în continuare, menținem propunerea noastră pentru a uh, Uh, relansa investițiile publice și că acestea nu trebuie să fie calculate în calcul în momentul în care încercăm să determinăm deficitul uh, finanțelor publice și asta e un element important pentru statele membre. Și în final, în ultima vreme, Comisia Europeană a sugerat să aplicăm această nouă formulă de calcul pentru cheltuieli și uh, e clar că un, ar fi un element foarte bun. Uh, dacă am putea să propunem acest nou model de investiție în domeniul energetic, în așa fel încât să avem o energie cât mai profitabilă pentru toată lumea, chiar și pentru consumatori. Madame Callas is preparing Doamna pregătește un aviz pe tema aceasta la IMCO. Aveți acum cuvântul, stimată doamnă. Da, eu am uh, fost raportor la IMCO pe acest dosar. Avizul nostru a fost deja adoptat cu doar două voturi împotrivă, nicio abținere. Este un aviz foarte scurt. Sper că doamna Griffin să țină cont de compromisurile la care am ajuns uh, noi. Și acum câteva com- comentarii. În raportul doamnei Griffin se face o legătură Uh, directă între informațiile sporite oferite uh, consumatorilor și uh, caracterul mult mai activ al consumatorilor. Ei, nu cred că există neapărat această legătură pentru că nu toți consumatorii vor să fie foarte activ activi pe piața aceasta. Dar e drept că pentru ca deciziile consumatorilor să fie informate, e nevoie de informații. Uh, pentru oferirea acestor informații, e drept, pot fi folosite instrumentele IT, dar în același timp pot fi suplimentate informațiile de pe facturile la electricitate. Am înțeles că în multe state membre facturile defalcate sunt obținute doar la finele anului. Noi în Estonia le primim în fiecare lună. Așa ceva ar trebui să se întâmple peste tot până la urmă, pentru ca toți clienții să știe ce anume plătesc și pentru ce. De asemenea, trebuie să existe o distribuție, o distribuire uh, clară a uh, poverii tarifare uh, între infrastructură și consumatori. Consumatorii nu trebuie să fie lăsați la o parte când vine vorba despre taxarea lor pentru uh, Uh, întreținerea rețelelor. După aceea am o întrebare cât se poate declare cu privire la aliniatul 20. La ce vă referiți, doamnă raportor, când vorbiți uh, date cu caracter personal? Vă referiți la nume și adresă sau la datele cu privire la consumul de energie? Da, înțeleg că datele trebuie să fie, uh, să respecte legislația europeană în ceea ce privește protejarea datelor cu caracter personal, dar trebuie să stabilim despre ce tip de date vorbim aici? Pentru că există unele date care nu pot fi șterse, așa cum spune legislația europeană, la o anumită perioadă de timp. Uh, datele respective trebuie să fie păstrate în memoriile uh, anumitor furnizori pentru ca uh, furnizarea de energie să poată fi făcută fără probleme. Mulțumim, doamnă. În numele Comisiei Europene urmează acum doamna Ana Colucci de la DG Energy. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați membri ai uh, Comisiei ITRE. Găsirea de soluții bazate pe piață și uh, întărirea consumatorilor se află în centrul atenției noastre. vedem că consumatorii vor să aibă uh, o ofertă mai largă, transparență, simplitate, protecție de asemenea. Sistemul energiei uh, în același timp uh, are nevoie de mai multă flexibilitate, competiție, eficiență și de asemenea de condiții care să-i permită atingerea ambițiilor noastre pentru 2030. Deci trebuie să facem uh, eforturi pe două planuri și văd că toată lumea își dore, dorește ca ambele planuri să fie tratate. Schimbarea furnizorilor, instrumente de comparare a prețurilor, uh, reacție la cerere, uh, dar și eliminarea sărăciei energetice sunt doar câteva dintre elementele esențiale care uh, sunt incluse atât în comunicarea noastră cât și în viitoarele noastre acțiuni. Cred că trebuie să rămânem în continuare concentrați. Trebuie să fim concentrați în continuare pe consumatori. Asta pentru a ne asigura că avem um, sau, sau venim cu acțiuni uh, care transformă dezideratul acesta în realitate. Tocmai de aceea, noul acord se, con- se concentrează pe implicarea consumatorilor uh, Uh, pe instrumentele necesare în acest sens, dar uh, uh, în același timp nu uităm flexibilitatea care să le permită consumatorilor trecerea de la un sistem la altul. Consider că raportul, dar și amendamentele depuse, um, subliniază punctele esențiale se vorbește despre sistemul actual care este prea puțin competitiv și nu permite schimbări. Tocmai de aceea avem nevoie de acțiuni pe planurile acestea. Am fost încântată de majoritatea comentariilor făcute pe parcursul discuției și aștept cu nerăbdare viitoarele amendamente de compromis și aștept cu nerăbdare uh, raportul final, care deja arată foarte bine din punctul nostru de vedere. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru comentarii. Toate comentariile și remarcile dumneavoastră îi vor parveni cu siguranță raportoarei Griffin. Vom vota în 25 aprilie și mai apoi în luna următoare în plenară. Trecem acum la punctul 13 de pe ordinea de zi, statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energia electrică și de abrogarea directivei 92 din 2008 cu privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie. Raportoarea noastră este doamna Barbara Capel, iar domnul Anemans va prezenta uh, perspectivele doamnei raportor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Este o onoare, o plăcere pentru mine să o înlocuiesc pe doamna Capel. Voi uh, citi uh, ceea ce dorește să vă aducă la cunoștință. În primul și în primul rând, doamna Capel uh, mulțumește Comisiei și Consiliului pentru propunerea legislativă echilibrată și pentru negocierile și discuțiile cons- uh, constructive purtate până în momentul de față. Statisticile sunt absolut esențiale și datele uh, corecte sunt la rândul lor importante pentru deciziile politice. Până în momentul uh, de față, colectarea datelor privind uh, prețurile la consumatorii uh, casnici final s-au efectuat pe bază de voluntariat cu o rată de răspuns de 100%. În momentul de față, regulamentul dorește ca acest caracter voluntar să se transforme într-un caracter obligatoriu pentru a evita problemele legate de colectare. Uh, de asemenea, este nevoie de nedistorsionarea calității colectării datelor privind prețurile la energie electrică și la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Uh, e nevoie de, de asemenea de o continu- uh, în continuare de o acoperire largă de piață, o calitate ridicată a datelor privind prețurile. De asemenea, această sarcină nu trebuie să devină una suplimentară pentru autoritățile de raportare, uh, ele urmând să fie colectate de autoritățile naționale componente. Uh, de asemenea, pentru ca datele colectate să fie într-adevăr de calitate, trebuie să fie inclusă o serie de subcomponente care au fost emise în trecut, spre exemplu accizele. De asemenea, este nevoie de o definiție a cuvântului taxe pentru a corecta situația actuală în care se pot transforma, transfera taxe de la, rețelele, de la rețele la energie și invers. Raportoarea propune de asemenea o serie de modificări privind defalcarea pentru că acestea se reflecte în mod corespunzător structura prețurilor. Definiția, definiția este esențială pentru că definițiile cuvântului taxă diferă de la stat uh, la stat. Uh, există o serie uh, Există o serie de înțelegeri ale conceptului, iar directiva veche conține o definiție deja depășită. Uh, de asemenea, propunerea Comisiei nu stabilește care este autoritatea responsabilă pentru defalcarea prețurilor. Uh, după cum spuneam, acestea ar trebui să această defalcare, ar trebui să fie uh, realizate de către autoritățile naționale competente, dar bineînțeles toate acestea pe baza consultării, consultărilor purtate cu părțile interesate. De asemenea, datele trebuie să poată fi verificate de către Eurostat pentru ca prețurile să poată fi comparate între țări. După aceea, în ceea ce privește statisticile actuale să nu uităm că ele au la bază verificarea facturilor din bazele de date ale furnizorilor. În acest sens e important să se protejeze caracterul confidențial al informațiilor sensibile privind consumatorii și furnizorii, motiv pentru care prețurile de facturare ar trebui publicate numai în cazul în care într-o anumită tranșă de consum există un uh, uh număr minim de clienți. Principiul uh, Uh, eficienței costurilor uh, și principiul uh, echității trebuie să nu fie lăsate la o parte în, în această discuție privind protejarea datelor cu caracter Uh, confidențial. După aceea, în ultimul rând, trebuie clarificat faptul că nivelul uh, general al costurilor de transport și distribuție poate fi distins doar la nivelul uh, tuturor consumatorilor casnici și industriali. Componentele taxelor de rețea pot fi indicate doar la nivel general pentru toți consumatorii casnici și cei industriali, dar nu și pentru o singură tranșă în comun. Acest lucru este practic și metodic imposibil de realizat pe o piață a energiei energiei electrice disociată, deoarece furnizorii ar fi obligați să obțină informații detaliate de la operatorii de rețele de distribuție uh, care mai apoi trebuie să fie defalcate în diferite elemente, ceea ce ar însemna o povară suplimentară pentru furnizor. Vă mulțumesc uh, pentru uh, remarci și comentarii. Doamna raportor va ține cont de toate cele care vor fi discutate astăzi și înainte de prima întâlnire a raportorilor din umbră veți primi deja un set de amendamente de compromis. Vă mulțumim în numele PPE-ului. ppe va lua cuvântul domnul Carins, care este raportor din umbră. Dar domnul Carins nu este în sală, așa, așa că îi dăm cuvântul domnului Benz. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele coordonatorilor, coordonatorului nostru voi spune următoarele. Pentru a lua decizii bune, noi politicienii avem nevoie de statistici de încredere complete creăm uh, Uniunea Energetică în momentul de față și statisticile joacă un rol din ce în ce uh, mai important și ne pot ajuta să înțelegem în ce măsură piața internă a energiei funcționează sau nu. Regulamentul acesta dorește să creeze un cadru comun pentru producția, colectarea și diseminarea unor date cu privire la prețurile la gaze și uh, electricitate pentru toți consumatorii din Uniunea Europeană informații armonizate și de încredere privind prețurile la electricitate și gaze naturale sunt necesare pentru a permite uh, succesul Uniunii Energetice. În momentul de față, datele cu privire la consumatori sunt deja colectate pe baza uh, directivei, dar prețurile la consumatorii uh, casnici sunt colectate pe bază de voluntariat. Regulamentul prezentat de către Comisie îmbunătățește cadrul actual. Are drept obiectiv armonizarea cadrului prin introducerea unui act legislativ care acoperă colectarea de date atât de la consumatorii casnici cât și de la cei non-casnici. Există două puncte pe care vreau să le subliniez. În primul rând, mi se pare normal și important ca actuala metodologie a Comisiei să fie folosită și în continuare, pentru ca datele să poată fi comparate în continuare. În al doilea rând, colectarea datelor se face de la respondenți Tocmai de aceea aceștia nu trebuie să fie împovorați excesiv. Trebuie să le solicităm informațiile pe care deja le dețin fără a genera birocrație excesivă. Vă mulțumesc pentru atenție. Aștept uh, să colaborăm în, uh, strâns uh, și pe viitor. Mulțumesc! În numele ECR, doamna Van Bosut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, pot să spun că sunt uh, mulțumită de prima Primul proiect de raport care ne-a fost uh, prezentat, el uh, îmbunătățește pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale, propunerea Comisiei uh, Europene. Prin, printre altele, se face trimiterea la acordul interinstituțional instituțional și se face trimitere la birocrația care trebuie să fie cât mai scăzută cu putință. În ceea ce privește datele, uh, sunt uh, convinsă de faptul că avem dat, nevoie de date mai bune cu privire la prețurile la energie. S-a spus deja că, că dacă vrem o politică energetică solidă, atunci avem nevoie de statistici. Prețurile la energie constau în mai mult decât uh, sau cuprind mai mult decât prețul la energie, prețul propriu-zis. Mai există accize, taxe, etc. Pe baza datelor colectate și defalcate am putea să constatăm care sunt tendințele și am putea face comparații între statele membre. Nu trebuie să uităm că în continuare statele membre sunt cele care stabilesc nivelul taxelor și accizelor. aceste noi acte legislative nu trebuie să genereze o armonizare fiscală, dar aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportarea în următoarele săptămâni și sunt convinsă că vom ajunge la un raport echilibrat. Vă mulțumim! Urmează domnul Iavor în numele versilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. De data asta vorbesc în calitate de raportor din umbră. Vreau să-i mulțumesc doamnei Capel. În ansamblu avem o atitudine pozitivă vis-a-vis -vis de acest uh, proiect de raport. Există însă unele uh, comentarii mai mult sau mai puțin importante. Cred că trebuie să transmitem un uh, mesaj clar Comisiei, și anume aceea că transparența prețurilor trebuie să fie îmbunătățită. Textul, în momentul de față, este mult mult prea concentrat pe confidențialitatea comercială. Asta ar putea duce la netransmiterea informațiilor necesare opiniei publice și consumatorilor. Pe ansamblu, sunt de acord cu defalcarea aceasta a componentelor, uh, subcomponentelor prețurilor. Uh, propunere care vine din partea uh, raportoarei, dar trebuie să, să fim să detaliem mai mult aceste subcomponente. Uh, spre exemplu, mai există și acea parte legată de um, taxele achitate de către consumatori pentru tratarea deșeurilor nucleare, spre exemplu. Uh, în momentul de față, taxele, taxa aceasta este încorporată într-o, în alte tipuri de taxe, uh, însă această încorporare ar trebui să fie eliminată. După aceea, Există uh, nevoia de um, crearea unei metodologii de, uh, comune de defalcare a costurilor în statele membre pentru a putea obține date comparabile. Raportarea mai spune că doar consumatorii uh, casnici și cei non-casnici pot fi distinși în statistici, datorită sau din pricina calității datelor. Dar eu nu sunt de acord cu raportoarea. Uh, Trebuie să ne asigurăm că datele sunt disponibile pentru diferite grupuri de, grupe de, de uh, consumatori, inclusiv IMM-uri, industrie, energofage și alți consumatori industriali. Asta pentru a vedea clar unde anume sunt costurile și cum anume sunt afectați uh, diferiții consumatori de, că, de prețuri. Și nu în ultimul rând, mai există niște elemente ascunse uh, Uh, în piața energetice, precum derogări, uh, scutiri de taxe și alte instrumente folosite de către statele membre, care, cărora propunerea nu le aduce niciun fel de atingere. Trebuie să vedem însă care sunt adevăratele costuri implicate de diferitele tipuri de generare a electricității. Pe ansamblu, bineînțeles, dați-mi voie să vă spun că voi depune amendamente pe marginea acestor subiecte deja menționate și sper că vom continua să colaborăm strâns cu raportor, rapor, raportoarea și raportoare, raportorii din umbră, așa cum am făcut și până acum. Mulțumesc! Mulțumim! În numele ALDE, Urmează domnul Filip de Bacăr. I can see why I was skipped because I didn't have a name card for Mr. Tillich. Da, mulțumesc. că Văd că m-ați sărit pentru că nu aveam un cartonaș cu numele meu. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. Eu iau cuvântul în numele colegului Telicca, care nu poate fi de față astăzi. Uh, Subiectul nu e neapărat foarte controversat, pentru că este deja implementat de multe state membre și problema pe care o avem este că avem în continuare diferite categorii în ceea ce privește uh, uh, colectarea datelor, sursele de energie, contribuții, uh, unii, unele state membre au aceste informații, altele nu și ca și rezultat datele nu pot fi comparabile de la o țară la alta. Așa că toate instituțiile, Parlamentul European, Comisia Europeană și așa mai departe, trebuie să ne asigurăm că avem date statistice comparabile și că avem date de calitate în fiecare stat membru. Acest lucru, de fapt, va duce și la o verificare de calitate a acestor date, în așa fel încât să putem face anumite comparații Uh, evident că acest lucru s-ar putea să ducă la un moment dat la anumită confuzie în cazul în care datele nu sunt armonizate. Și propunerea deocamdată înseamnă să avem o armonizare a felului în care colectăm datele. Acum, în ceea ce privește raportul mai specific, Domnul Telișca apreciază tonul general al raportului, dorința aceasta de a avea o bază de date centralizate, o, mai, o îmbunătățire a sistemului de luare de decizii și propune să avem trei categorii de consumatori, în afara celor casnici și industriali, în așa fel încât să putem avea informațiile necesare pentru a proteja întreprinderile și consumatorii.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 Înlocuiesc și un coleg care deocamdată nu e de față pentru că e la o altă ședință. E foarte important să avem o transparență sporită în procesul de impozitare a consumatorilor în ceea ce privește gazul natural și electricitatea. Obiectivul nostru este să protejăm gospodăriile împotriva oricărei forme de speculă, să întărim coopera, co- competitivitatea și să ne asigurăm că avem o siguranță a aprovizionării. Ceea ce noi ne dorim este să sprijinim un cadru integrat care să oglindească realitatea care există în momentul de față în statele membre. De asemenea, este foarte important pentru statele membre să corecteze situația ca urmare a crizei și asta plecând de la diferitele evaluări care au fost uh, făcute. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, dragi colegi și domnul. Din partea Eurostat vom avea intervenție, uh, Direcția Generală Estat. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Energia reprezintă una din prioritățile de vârf ale Comisiei Europene și face parte și din planul domnului Jean-Paul Juncker. nu putem să avem o imagine clară a politicilor noastre energetice fără a ști exact cum stă situația la nivel energetic. Și ne dorim să avem statistici fiabile în ceea ce privește prețul la energie, prețul la gaze natural, la electricitate, pentru a putea avea transparența necesară pe piețele de energie. Astfel de date ne vor oferi informațiile necesare în procesul de luare de decizii și va contribui la o deplină integrare a pieței de energie internă și ne va permite să spărim capacitatea de rezistență energetică a Uniunii Europene. Oficiul European de Statistică, Eurostat, a colectat informații în ceea ce privește prețurile în ultimii 50 de ani. În 1990 avem o, o, o directivă care a intrat în vigoare și care definește metodologia de colectare a datelor în ceea ce privește prețurile la gaz natural și electricitate pentru consum casnic și industrial. Raportarea prețurilor și, uh, pentru sectorul gospodăresc se face pe o bază voluntară. În ultimii ani, Comisia a primit câteva mesaje destul de alarmante din partea statelor membre și anume că acest sistem de colectare a datelor referitor la prețul de energie pentru sectorul privat uh, se afla într-o situație de risc din cauza lipsei de legislație clară și este clar că această colectare a datelor pe o bază voluntară trebuie să fie uh, înlocuită uh, cu un alt sistem. Și nu o să vă surprindă dacă vă spunem că am vrut să reacționăm tocmai pentru a garanta o continuitate a informațiilor colect- și a datelor colectate în ceea ce privește prețul la gaze și la electricitate. Această propunere a fost discutată de peste un an de zile și au fost foarte mulți experți din partea statelor membre care au fost implicați și care au ajuns la concluzia că avem nevoie de date, dar în același timp trebuie să avem și o comparabilitate tehnică, o fezabilitate a acestei comparații. Ca și rezultat, avem acum o metodologie care ne garantează un, un sistem de raportare uniform și insist asupra cuvântului uniform și asta la nivel european. Propunerea aceasta fixează deja toate principiile și garanțiile necesare care vor fi utilizate în sistemul statistic european oficial. Regulamentul 223 din 2009, aprobat de Parlamentul European și de către uh, Consiliul European, fixează un astfel de cadru la nivel statistic. Datele trebuie să fie colectate respectând principiul transparenței a cost, eficienței costurilor și respectând minimizarea costurilor și a poverii administrative pentru cei care trebuie să furnizeze aceste date. În același timp, trebuie asigurată oarecare confidențialitate. Să vă mulțumim pentru munca ce a fost desfășurată până în prezent de către domn, doamna raportor și vrem să vă mulțumim de asemenea și pentru munca depusă de către raportorii din umbră și de către consilieri. Și suntem gata să răspundem la întrebările pe care eventual le-ați putea avea în ceea ce privește această propunere. Vă mulțumesc. Uh, thank you much, Mr. Jolte. Uh, the end, the deadline for amendments... Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este fixat la 15 aprilie 2016 la ora prânzului, la ora 12. Iar votul la ITRE va avea loc pe 24 mai. Iar votul în plen, probabil peste o lună, cu o lună mai târziu. Și următorul punct de pe ordinea de zi, progresele înregistrate în materie de energii regenerabile. Punctul 14 de pe ordinea de zi. Iar raport raportor este doamna Lopez Bermejo. Și dați-mi voie să vă amintesc tuturor faptul că progresul, raportul nostru de progres pe uh, energie regenerabile vine la momentul potrivit, pentru că și Comisia va trebui să publice o revizuire a directivei energiilor regenerabile chiar la sfârșitul acestui an. Așa că Iată, avem acum un prim schimb de opinii împreună cu Comisia ITRE. De fapt, l-am avut pe data de 17 martie, iar uh, Comisia ENVI, de asemenea, va fi implicată în virtutea regulii 54 cu competență exclusivă în ceea ce privește criteriile de durabilitate. Deci, am spus, articolul 54, competența exclusivă în ceea ce privește criteriile de durabilitate. Deci, repet, competență exclusivă. Restul raportului, evident, se înscrie sub regula 53+, plus, evident. Doamna López Bermejo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și vreau să vă mulțumesc de asemenea și pentru cuvintele frumoase. Uh, o după amiază plăcută tuturor și mulțumesc tuturor colegilor și deputaților prezenți, uh, având în vedere circumstanțele actuale. În prezentarea anterioară pe care am făcut-o, am pus accentul pe anumite aspecte pe care le considerăm a fi importante și care duc la anumit consens între diferitele grupuri politice. Dar astăzi aș dori să mă refer la anumite teme în care noi ne dorim să mergem mai departe și în așa fel încât să putem conlucra și să punem la punct amendamente. Mai întâi, ne dorim o definire mai clară a aspectelor în ceea ce privește generarea de energie la nivel local și e nevoie și de politici urbane de eficiență energetică, de generare și de distribuire, de rețea de distribuire a acestei energii. Există o astfel de tendență de a sublinia anumite fenomene, cum ar fi uh, autoconsum, autoproducție. Însă noi uh, apărăm, uh, evident, acest punct de vedere, mai ales în anumite cazuri, cum ar fi atitudinea guvernului spaniol. Nu numai că există anumite cheltuieli suplimentare necesare pentru a produce și distribui electricitatea, dar mai mult decât atât, noi credem că este mult mai simplu să integrezi într-o viziune holistică a unei politici energetice aceste elemente și să pariezi în mod clar pe energii regenerabile, în care să poți integra și municipiile uh, ca și element integrator. Un al doilea aspect se referă la perioada 2020-2030. În raport am spus în mod foarte clar că ne nu vrem să avem exigențe reduse în ceea ce privește angajamentele deja luate în acest Parlament. Însă noi suntem de părere că dacă ne referim la o perioadă de timp în care perioada de energie regenerabile va fi susținută și de energii tradiționale, E bine, da, avem nevoie de această perioadă de tranziție, însă trebuie să ajungem la un rezultat final până în 2050 ca să corespundem și cu angajamentele luate de către Uniunea Europeană. E clar că nevoie de, de obiective intermediare mai ambițioase. 40% este un obiectiv perfect realizabil la nivel național și va contribui la un obiectiv european mult mai ambițios. Și în final, în ceea ce privește statele membre care nu își îndeplinesc obiectivele, nu numai că trebuie să le numim, ci trebuie să vedem ce se întâmplă, care sunt politicile care nu funcționează. Mai întâi trebuie să vorbim uh, Uh, despre um, punerea de, de, despre reorganizarea sistemelor de ajutoare și subsidii care până în prezent nu au funcționat așa cum trebuie. Trebuie să corectăm erorile în, și în același timp trebuie să stabilim legăturile care există între marile întreprinderi private și autoritățile de reglementare. Trebuie să pariem pe energie regenerabile și asta înseamnă că e vorba de o energie esențială pentru un model de producție suveran, democratic și durabil și ecologic și social. Și de aceea credem noi că este foarte important să definim împreună cu interlocutorii sociali care este perioada de tranziție necesară către acest nou model social durabil și eficient din punct de vedere energetic. Și insist încă o dată, participarea la elaborarea unor planuri naționale va fi ceva absolut fundamental. Vreau să vă mulțumesc, să mulțumesc pentru această colaborare și încă o dată vreau să-mi exprim dorința de a găsi amendamente de compromis uh, în termenele stabilite cu toate celelalte grupuri politice. Mulțumesc foarte mult și acum raportor din umbră din partea PPE, colegul Benson. Thank you, Chair. Mulțumesc. Please thank the rapporteur, Mrs. Lourdes Bayemo, for her draft report. It's quite clear from uh, the draft este evident din proiectul de raport că suntem de acord în legătură cu un element fundamental și anume că dorim că Europa să fie lider în domeniul energiilor regenerabile. E important acest lucru. PP-ul sprijină energiile regenerabile. Recunoaștem faptul că este o modalitate eficientă de a reduce dependența de combustibilii fosili și poate duce la uh, crearea unei economii cu uh, emisii scăzute de dioxid de carbon. Se poate astfel încuraja durabilitatea uh, Um, crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Sunt de acord în legătură cu toate aceste lucruri cu raportorul. Dar, în rest, mă tem că raportorul, că doamna raportor, uh, în proiectul de raport, critică progresele făcute spre obiectivele 2020, eu cred că trebuie să ne bucurăm de aceste progrese făcute, pentru că suntem pe calea cea bună. 25 din 28 de state ale Uniunii Europene vor atinge obiectivele pentru 2020, 19 state vor depăși obiectivele. Doamna raportor dorește să numească statele care trebuie să facă eforturi suplimentare. Eu aș prefera să spunem cum pot să reușească statele membre să, obțină, să atingă obligațiile. Uh, în raportul său, domnul raportor dorește să abordeze chestiuni strict naționale. Se fac mai multe, se face referire la mai multe lucruri care sunt de interes doar în Spania. Eu cred că raportul trebuie să rămână valabil pentru întreaga Uniune Europeană am menționat deja, doamne raportor, câteva aspecte cheie de, și recent la ultima reuniune a Comisiei ITRE, dar aceste aspecte esențiale nu se regăsesc în proiectul de raport. De aceea doresc să subliniez din nou câteva priorități ale PP-ului, care vor fi subiecte la care vom depune amendamente pentru PPE este fundamental ca în raport să se spună clar că competențele naționale pentru mixul de energie trebuie să rămână naționale. Prioritatea pentru dezvoltarea energiilor regenerabile trebuie să fie și reducerea costurilor și să se asigure acceptarea mai bună pe piață energiilor regenerabile. Doamna raportor pare să fie de acord cu mine în legătură cu acest lucru. Este esențial ca prețurile Uh, la energie în Europa sunt, uh, trebuie să fie cât mai mici pentru consumatori și pentru competitivitatea economiei europene. Deci competitivitatea energiilor uh, regenerabile este esențială pe piața energiei, asigurând o perspectivă de investiții pe termen lung. Um, sper că vom reuși să atingem obiectivul pentru transporturi și pentru încălzire și răcire. Aceste elemente nu sunt bine abordate în raport. De exemplu, nu se face referire la tot ceea ce face Parlamentul pentru strategia de încălzire și răcire uh, și activitatea de decarbonizare din viitor. Sper că doamna raportor va ține cont de aceste aspecte acum când încercăm să ajungem la compromisuri. Aștept cu nerăbdare uh, discuțiile ulterioare cu doamna raportor și ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Moldar, raportor din umbră de la S și are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc doamnei raportor pentru acest excelent raport, care este o bază foarte bună pentru a face progrese ulterioare, pentru ca raportul să fie unul echilibrat. Cred că metodologia și abordarea generală a doamnei raportor de a spune că energiile regenerabile nu sunt importante doar pentru protecția mediului, nu sunt strict o chestiune de ecologie, este important să se creeze milioane de locuri de afaceri de calitate, să se dezvolte uh, tehnologiile de vârf în economie, dar și să se asigure independența energetică a Europei, care este un obiectiv de prim ordin pentru noi arată că este o abordare bună. Suntem de acord cu doamna raportor că o parte semnificativă a statelor membre vor atinge probabil obiectivele pentru 2020. Eu cred că trebuie să spunem pe nume statelor care au făcut uh, progrese importante și dar și țările care sunt în urmă, cum ar fi țara mea, Ungaria, care nu își ating obiectivele. Am depus mai multe amendamente, nu voi intra acum în detalii, voi sublinia doar câteva, două lucruri importante. Um, mai este o continuare o divergență de opinie între noi și PP. Și pentru după 2020 trebuie să sprijinim obiective obligatorii pentru statele membre. Suntem de acord cu declarația Comisiei care spune că motivele progreselor bune făcute în ultimii ani se datorează faptului că există obiective obligatorii pentru toate cele 28 de state membre. Acesta este cheia succesului. Dacă dorim să continuăm așa și dorim să atingem obiectivele și după 2020, Um, dar trebuie să spun că obiectivul nu este suficient de ambițios. E nevoie de obiective naționale obligatorii. Și, în plus, trebuie să spunem clar în raport că trebuie să scăpăm de toate tipurile de poveri administrative și la nivel european și la nivelul statelor membre, care sunt obstacole în calea um, folosirii pe scară mai largă um, a energiilor regenerabile. Uh, sunt uh, taxe mari pe produsele ecologice. Procedurile administrative sunt greoaie și reprezintă un obstacol la atingerea obiectivelor pe viitor. Și doresc să vă spun că să, să vă dau un exemplu simbolic. Politicienii doresc să dea exemplul. La Casa Albă, la Washington, eh, pe acoperiș eh, s-au instalat panouri solare. Recent și pe turnul eh, Eiffel există mm, turbine eoliene. Aici, la Bruxelles, instituțiile europene ar trebui să funcționeze și ele cu energii regenerabile. Uh, încălzirea, răcirea uh, clădirilor ar trebui să fie realizate 100% din energii regenerabile. E nevoie de uh, astfel de lucruri simbolice pentru a-i convinge pe cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Doamna Van den Bosut, raportor din umbră de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ați uh, pronunțat numele aproape bine. Am, l-am pronunțat uh, pentru a doua oară. În timp o să mă ameliorez, spune domnul președinte. Deci, colegi, reacția noastră la acest uh, raport este că toate statele membre trebuie să-și atingă obiectivele până în 2020. Mă bucur că doamna raportor consideră energiile regenerabile ca un fel de ecosistem. Într-adevăr, trebuie să ținem cont de o serie de factori de producători, dar și de consumatori, ca să, ca să avem o adevărată piață a energiei și acest raport uh, propune o soluție bună în acest sens, dar se indică de asemenea ce ajustări sunt necesare. De exemplu, uh, nu, e nevoie de anumite modificări la acest raport. Doamna raportor uh, Uh, lucrează pe baza datelor Comisiei din 2013-2014. Anumite um, aliniate nu reflectă, deci, situația cea mai recentă din um, anumite state membre. De aceea trebuie să se lucreze cu datele cele mai recente. Uh, apoi, doamna raportor dorește să implice partenerii sociali um, trebuie, e nevoie și de alți actori în acest dosar. Uh, trebuie implic... Trebuie să fim conștienți că e vorba de o piață a energiei, subvențiile trebuie înlăturate, trebuie să existe un preț al pieței. Deci trebuie să se controleze foarte strict subvențiile. Cred că Parlamentul trebuie să dea o șansă forțelor de pe piață. Oricum, uh, mă bucur, pe voi bucura pe viitor să colaborăm constructiv cu un raportor ca și până acum. Speak. Mulțumesc. Are cuvântul acum Filip de Bacăr. Cred, uh, cred că am uh, pronunțat excelent numele dumneavoastră. Da, l-ați pronunțat de 5 ori, așa că acum l-ați pronunțat bine, într-adevăr, spune domnul de Bacăr iau cuvântul în numele domnului Gerbrande astăzi, care este la Comisia Dieselgate. Uh, depinde mult pentru uh, energii regenerabile din terțe. Uh, și acestea reprezintă amenințări la sistemul energetic al Uniunii Europene. Domnul Gerbrande am subliniat uh, câteva elemente importante și anume că e un lucru bun că raportul numește clar statele membre care nu își respectă uh, angajamentele de a atinge obiectivele pentru 2020. Suntem uh, preocupați de instrumentele din anumite țări, cum ar fi Benelux, Franța, Spania, Regatul Unit, unde e nevoie de mai multe. Europa trebuie să facă mai multe ca să rămână în continuare lider în domeniul tehnologiilor energiilor regenerabile. Știm că în ultimii ani China a devenit cea mai importantă piață pentru energiile regenerabile și raportul Bloomberg arată că Europa rămâne în urmă și la nivelul investițiilor în energiile regenerabile, 60 de miliarde în 2015, suma cea mai mică din 2006 încoace. Deci dacă dorim să rămânem în linia întâi în ceea ce privește tehnologia energiilor regenerabile, Comisia trebuie să-și ia un angajament clar în acest sens și statele membre trebuie să o facă de asemenea. Elemente din raport care pot fi îmbunătățite după părerea domnului Gerbrante, este faptul că raportul uh, Comisiei spune clar cât de, care sunt avantajele guvernanței robuste dar obiective voluntare după 2020 um, riscă să nu asigure un cadru suficient de clar pentru, și previzibil pentru investitori. De asemenea, reducerea costurilor uh, anumitor tehnologii în domeniul energiilor regenerabile este foarte important. Trebuie să uh, continuăm să încurajăm reducerea de costuri la alte tipuri de tehnologii care încă sunt foarte scumpe. În timp, energiile regenerabile trebuie să fie competitive cu tehnologiile pentru energia tradițională într-un mediu de piață nesubvenționat normal. Colegul meu subliniază importanța folosirii mecanismului de cooperare pentru energiile regenerabile între statele membre pentru a-și atinge obiectivele de energie regenerabile, pentru a avea mai multe opțiuni și pentru a, a uh, controla costurile pune în aplicare. ALDE este pentru criterii durabile pentru biocombustibil, dar bioenergia um, nu trebuie să fie opțiune. Deci e nevoie de noi tehnologii, dar cu abordare bazată pe forțele pieței. Mulțumesc! Și în numele verzilor, raportor din umbră este Benedek Iabor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru acest proiect de raport, care este o bază foarte bună pentru discuții. Așa cum a spus președinte, raportul uh, vine la momentul potrivit. Nu trebuie să uităm că nu este doar un proiect de, uh, care să uh, arate progresele făcute, ci va fi și baza pentru noua directivă pentru energiile regenerabile și deci reprezintă o oportunitate în care să indicăm în ce direcție dorim să ne uh, îndreptăm cu această directă, directivă. Mă scuzați. Uh, acum, acestea fiind spuse, trebuie să pornesc de la declarația lui Jean-Claude Juncker, care a spus că dorește ca Europa să fie pe locul întâi în lume în domeniul energiilor regenerabile. Dar așa cum a spus colegul de la ALDE, nu mai așa. Europa pierde teren. Își pierde avantajele, avantajul competitiv în domeniul energiilor regenerabile, așa că trebuie uh, să facem mai multe eforturi, să le intensificăm ca să devenim să ajungem uh, din nou pe locul întâi. Și pentru asta avem nevoie de abordare integrată, cu integrarea diferitelor regulamente, cu uh, a măsurilor statelor membre și integrare și cooperare în reglementarea rețelelor, stocare, gestionarea rețelelor și așa mai departe, măsuri de eficiență energetică. E nevoie de o abordare bazată pe consumatori, pentru că consumatorii să devină um, actori proactivi să contribuie la eforturile noastre de a treia generație și consum, atât în domeniul electricității cât și al încălzirii. Sunt de acord cu raportul din umbră și de domnul Molnar că e nevoie de obiective naționale obligatorii. Aproape tot ceea ce am făcut până acum privind eficiența energetică și sectorul energiilor regenerabile în Europa este consecința unor obiective naționale obligatorii pe care le pierdem după 2020 și eu sunt preocupat de rezultatele acestei evoluții. De asemenea, avem nevoie de finanțare adecvată din partea Uniunii Europene și din partea statelor membre. La nivel european avem programe cum ar fi Orizont 2020, fondurile structurale și de coeziune EFSI și așa mai departe, care ar trebui să stimuleze folosirea energiilor regenerabile și la nivel de state membre e nevoie de mecanisme financiare sau programe de sprijin în funcție de tehnologie și măsurile de piață din statul membru, de dimensiunile pieței și uh, riscurile specifice unor tehnologii și așa mai departe. Și e important să ajutăm actorii locali mm, și uh, măsuri pentru consumatorii cu uh, venituri mici pentru a preveni uh, sărăcia energetică. E important de asemenea să se simplifice regimurile de autorizare și licențe pentru noi tehnologii, pentru tehnologiile de energie regenerabile în fiecare stat membru, așa cum a spus domnul Molnar. Trebuie să eliminăm toate reglementările, taxele și altele măsuri care, alte măsuri care reprezintă obstacole artificiale în calea dezvoltării surselor de energie regenerabile. E nevoie de un model obligatoriu pentru planurile naționale de energie pentru energie și climă, asigurând consecvență, comparabilitate a planurilor între statele membre și, așa cum s-a spus, previzibilitate, oferă previzibilitate privind reglementările de la nivel național și european. De asemenea, trebuie să evaluăm produsele de infrastructură la nivel european și național, să evităm intrarea tehnologiilor care nu sunt compatibile cu decarbonizarea economiei. Acesta este poate cel mai, cea mai mare provocare. Și nu trebuie să uităm aspectele cross-sectoriale sau intrasectoriale care trebuie uh, consolidate. Uh, sectorul încălzirii și răcirii este esențial. E nevoie ca rețelele de încălzire și răcire să folosească tehnologie pentru uh, încălzirea și răcirea cu energie din sectorul regenerabile. De asemenea, sectorul transporturilor este foarte important. El nu trebuie doar să treacă la combustibili Um, de, din energii regenerabile, dar să existe și uh, o schimbare de model, să se treacă spre transportul modal sau intermodal și nu privat. Sper că vom putea continua o bună cooperare cu doamna raportor. Mulțumesc! Mulțumesc! V-am lăsat să vorbiți cât ați dorit, așa cum ați văzut, pe fiecare. Aveți cuvântul, doamnă. Doamna Spirachi. Doamna Spirachi. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Allow me to speak in Greek. Voi vorbi în grecă, greacă. De la bun început, aș vrea să spun că, iată, raportul, proiectul acesta de raport uh, este plin de hibe. Am vorbit despre asta cu raportorul din umbră de la PP și nu sunt de acord uh, cu, ei, cu el. Uh, mi se pare că ne-am adunat aici pentru a arăta cu degetul spre statele membre. Noi ne-am adunat aici pentru a ne asigura că Um, autoritățile competente își păstrează mandatele, dar în același timp uh, consumatorii au acces la cel mai uh, potrivit pentru ei mix de energie, la cele mai uh, mici prețuri cu putință. Raportul acesta nu merge în direcția cea bună. E drept, procedura trebuie să fie accelerată, dar cum anume? Nu se fac propuneri de Uh, investiții sau propuneri care să stimuleze investițiile uh, în ceea ce privește implementarea energiilor regenerabile în transport, în transporturi, în sectorul transporturilor, spre exemplu. Uh, Asta ne-ar putea ajuta să atingem ambițiile noastre. După aceea, EFSI ar putea fi o sursă de finanțare pe care văd că nimeni nu o ia în considerare, pe lângă celelalte surse de finanțare la nivel european. Eu sunt responsabilă pentru avizul de la legii și uh, voi depune, uh, bineînțeles, amendamente care merg în direcția expusă uh, în aceste câteva minute. Dau cuvântul doamnei uh, O'Donnelly din partea DG Energy. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului și tuturor celor care au luat cuvântul în după amiaza aceasta. Raportul acesta este cu atât mai interesant pentru noi, uh, cu cât, iată, în momentul de față, uh, încercăm să reînnoim uh, directiva privind uh, energiile regenerabile și încercăm să venim cu o propunere finală până la finele anului. Și dumneavoastră spuneați că raportul acesta e important și sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Ne vom inspira din el în momentul în care va fi finalizat. E foarte important uh, pentru noi sprijinul pe care îl primim din partea Parlamentului European dorința dumneavoastră de a avea un regim uh, de reglementare stabil uh, merge în direcția noastră, dorința dumneavoastră de a avea o cerere stabilă care să genereze până la urmă o scădere a costurilor tehnologice, ei bine, toate acestea ne vor ajuta să le oferim costuri mai mici uh, consumatorilor europeni și considerăm că prin revizuirea actelor legislative în vigoare în momentul de față vom atinge aceste ambiții. Uh, încălzirea și răcirea, care reprezintă 50% din consumul nostru de energie, iată, se află în atenția Parlamentului European. Într-adevăr, uh, sectorul acesta este important, la fel de important ca și sectorul transporturilor, unul dificil până în momentul de față, dar uh, în acest sector lucrurile trebuie să se amelioreze pe viitor. În ceea ce privește unele dintre sugestiile făcute, bineînțeles, salut com- comentariile făcute în ceea ce privește consumatorii Vedem că energiile regenerabile deschid uh, accesul până la urmă um, consumatorilor care doresc să fie activi în piața aceasta a energiei. Salutăm asta. Uh, salutăm de asemenea comentariile făcute cu privire la scăderea birocrației. Într-adevăr, este o temă în care putem face mulți pași înainte. Noi folosim uh, datele Eurostat de obicei, care sunt uneori uh, vechi de 2 ani de zile, dar, dacă, dar mai avem și uh, date uh, Uh, colectate în 2015, date care nu sunt Eurostat și pe care le-am putea pune la dispoziția raportorului în cazul în care și le dor, uh, dorește să, să trateze și aceste informații. Vă mulțumim așadar în încheiere pentru eforturile dumneavoastră, vă mulțumim pentru susținere. Dacă vă putem oferi informații suplimentare pentru a vă ajuta la rândul nostru, vă rog să nu ezitați, ani le cere. Mulțumesc! Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor 13 aprilie 2016 la ora, ora 12. Amendamentele vor fi discutate pe 20 aprilie. Vom vota în, în comisie pe 24 mai, iar în plenară raportul va fi tratat în cea de-a doua sesiune plenară din iunie. Vă mulțumesc mult tuturor celor care ați rămas în sală ați dat dovadă de cel puțin uh, sau aproape la fel de multă răbdare ca și mine. Vă mulțumesc foarte mult! Am reușit, iată, să tratăm toate punctele de pe ordinea noastră de zi și ne vom reîntâlni pe datele de 20 și 21 aprilie. Ședințe Doamnă raportor, îmi cer scuze. Aveți cuvântul. Știți, raportorii anterior nu erau prezenți în sală, așa că, dată fiind circumstanța ciudată în după amiaza aceasta, v-am uitat cu totul. Îmi cer scuze. Nu vom mai face aceleași uh, lucru. Nu voi mai repeta încheierea. Ședința se va suspenda după intervenția dumneavoastră. V-am iertat, domnule președinte, să vă înțeleg. Asta e situația. Nu, vreau doar foarte pe scurt să mulțumesc uh, tuturor pentru contribuții. Am ascultat cu atenție propunerile făcute și cele spuse de colegi și, într-adevăr, putem fi de acord pe aspecte foarte concrete. După cum s-a spus și Comisia, trebuie să revizuim aceste date, însă este foarte important ca Parlamentul să fie menționat Uh, în momentul în care vom propune statelor membre anumite uh, stimulente pentru a avansa. Este foarte important să subliniem rolul consumatorilor, obiectivele obligatorii și trebuie să menționăm de asemenea și rolul energiilor regenerabile în combaterea sărăciei energetice. Avem nevoie de un cadru de reglementare favorabil care să înlăture orice nesiguranță și, de asemenea, vrem să amintim faptul că energiile regenerabile și munca pe care o facem noi reprezintă o adevărată oportunitate pentru dezvoltarea industriilor ecologice și înseamnă că mizăm în mod pionier și ecologic pe acest uh, sector lucru care a fost subliniat și de uh, anumiți raportori din umbră. Și în final e clar că ne mai rămas multe de făcut N-am nicio îndoială că vom face o muncă bună și vom ajunge la amendamente de compromis. Vreau să mulțumesc tuturor pentru uh, uh, cooperare și uh, vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, pentru timpul acordat. Uh, thank you very much, madam. Mulțumim, stimată doamnă, vă mulțumim tuturor celor care, iată, lucrați la acest raport deosebit de important pentru Comisia noastră și pentru întreaga Uniune Europeană an. Ne vom reîntâlni pe datele de 20 și 21 aprilie, atât dimineața cât și după amiaza în ambele zile. Mulțumesc!